capătul s-a închis. 13 la 13. Respins. 259. Grăslă stas. Pentru împotrivă. Abțineri. Eu cred că vom avea cam aceeași situație, dar verificăm la 259. Votul s-a închis. 12 pentru, 14 împotrivă, e respins. 260. Vot electronic direct. Votul s-a închis, 12, 12 la 13, Respins. Deci atunci votăm electronic la 261. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 13 la 13. Respins. 262. Tot cu vot electronic pentru că e strâns scorul. Deci 262 vot electronic. Votul s-a închis. Respins cu 12 la 14. 263 a fost retras. 264 vot electronic. Votul s-a închis. 13 la egalitate. 265 vot electronic. Votul s-a închis. Respins 13 la 14 și, în sfârșit, 266 prin vot electronic. Votul s-a închis. 23 pentru, 4 împotrivă, se adoptă. 267 a fost retras, 268 greslă pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 269 Bradborn, Czarnecki, pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Vom verifica. Verificăm așadar 269. <clears throat> Votul s-a închis. 13 pentru, 14 împotrivă. Mai departe. Următorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 271. Marcus Piper. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. 271. Marcus Piper. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. șaisprezece pentru, 18 împotrivă, se adoptă 272 people pentru, împotrivă, abțineri, 273 Panayotova, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 274, era cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 275 piper pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 276 din partea mea cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 275 cine pentru, împotrivă, abțineri, foarte just să verificăm electronic la 277, ce scuze. Se închide votul. 11 pentru, 14 împotrivă, se respinge. 278, Bradburn, cine pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge, dar cred că se adoptă. Cred că se adoptă. Da, se obiectează ceva nu, mai departe. Bine, 279, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280 în Gaier, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 282 Bradburn, cine pentru, 281 împotrivă, abțineri. Da, verificăm bine. 282 acum. Verificăm 282. Se închide votul. 14 pentru 13 împotrivă se adoptă. 282 Gresle împotrivă. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Și aici e foarte just. Eu zic să verificăm electronic. Se deschide votul acum. S-a închis. 14 pentru 13 împotrivă se adoptă 2283 Marcus Piper. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Haideți să verificăm. E prea just. Considerentul acesta s-a închis votul. 13 pentru, 13 împotrivă. 284. Parlamentul vaccinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 285. Piper, cine pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic. Văd că lumea s-a cam plăștit, văd. S-a închis votul electronic. 19 pentru 7 împotrivă este adoptat. Marcus Piper 286, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă și acum votăm uh, la votul final, vot cu a... vot electronic, se deschide votul. En ik sluit de stemming. S-a votul. 25 pentru, 1 împotrivă, deci se adoptă foarte clar și felicitări, felicitări raportorului. Eventjes orde brengen. De stemming over the... Trecem la următorul vot. Votul asupra raportului special despre Curtea de Conturi și o să dau acum cuvântul raportorului. Nu, nu vreți? Doamna Gresle vrea cuvântul, vă rog. Da, vreau doar să menționez uh, de ce sunt atâtea amendamente. La recomandările pentru votul acestui raport uh, lipsesc anumite părți din ceea ce ne-a dat raportorul. Deci am luat recomandările din diferitele părți, din de la diferiții raportori și n-am avut o versiune finală. De aceea arată așa acest raport. Mulțumesc! Rapporteur, kunnen we hier uh, een aantal amendementen samennemen en blok? Putem să luăm câteva amendamente în bloc? Domnule raportor, puteți să ne spuneți? Eu nu știu ce părere au celelalte grupuri politice. Lăsăm uh, celelalte grupuri. Le putem să luăm uh, putem să luăm aceste voturi în bloc. Sunteți de acord de la 1 la 18? E toată lumea de acord? 1 până la... Nu? Ce spuneți? 1 până la 25. În bloc. Ian, te rog. Ce anume? Bine, luăm de la 1 la 12 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, împotri abțineri? Se adoptă. Treisprezece. Doamna Igresle, pentru împotrivă, abțineri. Foarte just. Verificăm electronic. 13 din partea doamnei Gresle. S-a închis votul. 14 pentru 10 împotrivă. Se adoptă. Dacă se poate, aș vrea să rezumăm ce s-a întâmplat acum. Deci acum următoarele le vreți în bloc sau separat de la 14 la 25? Putem să votăm în bloc? Nu. Bine, liberalii nu vor să voteze. Deci 14 gresle pentru. Împotrivă. Abțineri. Iarăși este foarte, foarte strâns. Haideți să verificăm și 14 electronic. Se închide votul. Și acum uh, trecem la 15. Ce, ce anume, vreau să lansez din nou un apel la colegi să ridice mâna mult ridicată, sus, pentru că nu văd nimic. Vă rog frumos, de la 15, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16, tot gresle. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm acum. Se verifică 16. Și se închide votul acum. Cincisprezece pentru 9 împotrivă se adoptă. 17. Tot gresle. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Nu? 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 s-a uh, retras. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23, tot din partea doamnei Gresle, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24, tot Gresle, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 27, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Marinescu. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Împotri abțineri. Trebuie să verificăm acesta electronic. Se deschide votul. 29. 29. 29.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 abțineri. PP-ul văd că a obosit rău. Trebuie să verificăm din nou. 34 se verifică electronic. PP-ul, vă rog să vă încercați să ridicați mâinile mai clar la următoarele voturi. Mulțumesc. S-a închis votul. 13 pentru 12 împotrivă. 13, deci pentru se adoptă. 35, pentru împotriva abțineri se adoptă. 36, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 37, tot gresle, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 gresle, cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, deci gresle 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Tot gresle pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 gresle pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 din partea mea pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru din partea Stavrakakis, pentru împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. 48 Stavrakakis. Ich lade stemmi. Se închide votul. 14, 15 pentru și 10 împotriva acestui uh, amendament din partea domnului Stavrakakis, 49 Papadopoulou pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 Papadopoulou pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 același pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic la 53, Papadopoulou. Slotstemming. S-a închis votul. 25 pentru și unul împotrivă chiar că toată lumea a obosit. Vă rog să ridicați mâna. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Tot Papadopulo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Sondergar. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Unde am rămas, spune președintele, nu mai știu. 57 pe Padopulo pentru cine pentru împotrivă abțineri se respinge. 58 Gresle cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. 59 Gresle cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. 60 s-a restras. 61 Odi cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. Putem să luăm 62 până la 68 împreună ale doamnei Gresle? Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă toate, iar acum 69 Odi Vreți să verificăm? Sigur, verificăm. Deci 62 la 68 inclusiv. Se verifică electronic. Încă o dată. What did I say? Adopted. Uh, uh, no, no. Ok, we started the stemming. S-a închis votul. Deci 14 pentru, 12 împotrivă. Bine că am verificat. Deci acum 70 și 71 originei pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la votul final. Vot electronic, vă rog. X Latestemi. Se închide votul. Și rezultatul este 18 pentru 2 împotrivă 6 abțineri. Felicitări raportorului.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 Oricum, uh, trecem acum la punctul 5. Punctul 5, descărcarea pe Fondul European de Dezvoltare. Raportul domnului Zundergaard. Dorește raportorul să ia cuvântul? Nu. Bine. Păi atunci putem să trecem la lista de vot. Să-mi iau și eu lista mea. Fondul European de Dezvoltare. Ik stel voor dat we, we, had, we hebben de agenda aangenomen, mevrouw Grisle, in de juiste volgorde. Doamnă Gresle, eu zic că noi am adoptat uh, ordinea de zi în ordinea care trebuie, ați făcut două remarci pe tema ei. Eu zic să respectăm acum uh, ordinea pe care am stabilit-o. Deci, uh, trecem mai departe la Alineatul 1, deci uh, amendamentul 2, Zandergaard. se propune să se acorde uh, descărcarea. Cine este pentru amendamentul 2 al domnului Zandergaard? Împotrivă, se adoptă. Deci, raportorul 3, Brad, uh, amendamentul 3, Bradburn l-a căzut. Deci, 1, Macovei și Gressler, cine pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. Mai departe, acum votăm electronic această propunere. Se deschide votul. S-a închis votul. S-a adoptat 23 uh, la 2. Acum uh, trecem la partea unde este vorba de închiderea conturilor. Deci, uh, amendamentele 5 și 6 nu trebuie votate pentru că trebuie să trecem direct la 4 al doamnei Macovei Gresle. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și aici votăm electronic acum. Votăm electronic această parte, deci s-a deschis votul. Schlossstemming? 24 voor, 2 tegen. Aanvaard. Dan komen naar... 24 la 2 se adoptă. Trecem mai departe acum la rezoluție. DV1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ole Schmidt, 19. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Gresle. cine pentru? Împotrivă. Deci, repet, 20. Gresle. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 21 gresle pentru împotriva abțineri se adoptă. DV4, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. DV5, pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 22. În două părți, prima parte, doamna Vrozbohata, deci prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Prima parte, amendamentul 22. Se închide votul. Deci 7 la 19 se respinge. Acum uh, partea a doua înseamnă că este caducă. Nu este așa? A, bun, atunci trebuie să votăm și partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 23. Oleșmic, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Ingeborg Cresle, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Brosbohata, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Aceeași autor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 acum. Vot separat. Deci vot separat pe 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Verificăm 24. S-a închis votul.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 30, Ole Schmidt, așa cum a fost amendat oral, deci 30, uh, cine, amendat cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31, Ole Schmidt. Vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua. Împotriv, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32, așa cum a fost amendat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, Rozbohata, cine pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, nu vrea nimeni să protesteze, deci 34 mai... Ba da, vreți verificare? Bine, verificare la 33, vă rog. X-Lat Se închide votul. 12 pentru, 15 împotrivă, se respinge. Mai departe, trecem mai departe la 34, prosbohata pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, Oleșmit pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, Schmidt pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37, Oleșmit, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și astfel am terminat partea Oleșmit, Acum trecem la amendamentul 39, prospohata cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deveți 2, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 Schmidt, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 Ole Schmidt, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 Macovei Gresle pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 Toirer. 44 Toirer. Cine-i pentru? Astfel amendate. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 45 Schmidt. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, Macovei. Bine, verificăm. Verificăm 45, dacă vreți, Schmidt. Se verifică 45. S-a închis votul. 19 la 8 se adoptă. 46 Macovei Gresle. Împotriva. Abțineri se adoptă. 47 Macovei Gresle pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 Ole Schmidt pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral 48. Vreți să verificăm? Da, verificăm 48 atunci. La cererea doamnei Gresle se verifică. S-a închis votul. 10 pentru 16 împotrivă. Se respinge, într-adevăr. Amendament oral D. Domnul Zondergaard. Trebuie să votăm uh, acest amendament. Deci, votăm acum cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 Mocovei Gresle pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 40, 51 Gresle pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 Zondergaard pentru împotriva abțineri se adoptă. 53 Schmidt pentru împotriva abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm uh, 53, vă rog. Schloss deci stemming. S-a închis votul. 23 la 4. <laughs> Se respinge, într-adevăr, foarte greu de văzut. 54. Înțeleg la plenară să avem distracție pe această temă, dar aici totuși suntem într-o sală mică, deci mai departe. Haideți, 54, Ole Schmidt. Pentru. Trebuie să întrerupem uh, votarea pentru că cineva dorește să ia cuvântul, nu? Nu, nu, nu dorește nimeni. Am greșit. 54, Ole Schmidt. Împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56. Ole cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57. Ole Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58. Macovei Gresle. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59. Ole Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 Oleșmit pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 Macovei Gresle pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 Oleșmit pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11, Oleșmit pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12, Oleșmit pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 Schmidt pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14 Schmidt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 Schmidt pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 Macovei Gresle pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 Macovei Gresle pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 Macovei Gresle pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum votul final. Ich leite Stemming. Se închide votul. 24 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări uh, raportorului și tuturor celor care au participat. Acum, de kwijting van het parlement. Trecem acum la descărcarea Parlamentului. Kwijting parlement. Raporteur is Eva Ortiz. Descărcarea Parlamentului, raportor Eva Ortiz. Doriți să luați cuvântul, doamna raportor? Da, vroiam doar să semnalez uh, o eroare în lista de vot la punctul 44, amendamentul oral al doamnei Gresle. este trecut cu minus, când de fapt ar fi trebuit să fie trecut cu plus. Vă mulțumesc. Domnul președinte, bun, foarte bine. Într-adevăr, la amendamentul 44 trebuie un plus și nu un minus acolo. Trecem la vot. Amendamentul 1 al raportoarei. și amendamentul 3 al domnului Ivan sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 al uh, domnilor Eping, Cernețchi, al doamnei Cescova și al domnului Bradburn este caduc. Trecem acum la vot electronic pentru această prima parte a descărcării Parlamentului. Vot electronic, s-a deschis votul. Votul s-a închis. 25 pentru, un vot împotrivă. Această parte este adoptată, se adoptă. Trecem acum la rezoluție. Alineatul 1, amendamentul 5. Da, așa este, confirmă domnul președinte. Amendamentul 5. Gerbrandi și De Jong. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. și asta îmi permite să îmi regăsesc aici printre hârtii lista de vot, spune domnul președinte. Vă rog să-mi permiteți doar câteva secunde să-mi regăsesc lista de vot. <laughs> ik denk dat ik Henk Prummel ga moeten vragen zijn stemlijst te geven, want ik ben ze hier kwijt. Am pierdut-o aici aici pe undeva. Bun. Ajunsesem la amendamentul 5 și votăm electronic, da? Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum. 15 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6 este caduc. Ajungem la amendamentul 4, înaintea de mine însumi, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, Eping, Cernețchi și alții, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 la alineatul 2 a Alexander pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 și 9 sunt identice, dar sunt și caduce, pentru că 10 a fost adoptat, acum 11 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. La amendamentul 11 al domnului Chris Davis. Het is verworpen, zie ik nu al. Votul s-a închis. 9 pentru, 17 împotrivă, se respinge. Amendamentul 13 al Sender pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 este caduc, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, Pink, Cernetski, Bradburn. Con pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Um, 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Gerbrandi și De Jong. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respingem, cer scuze. 18. Martin uh, Ellenhauser pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm la 18. Acum 19 pentru împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. Verificăm vot electronic. stemming. 15 voor, 12 tegen. 15 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. 20 acum. Al doamnei Gresle, aveți un amendament oral aici, un amendament oral la amendamentul oral. Așa este, nu? Da, la sfârșitul European Council trebuie să spunem și end the European, state, European Member States. Mulțumesc serviciului juridic. Bun, atunci votăm amendamentul oral la amendamentul oral. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. 21 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Ehrenhauser pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Nu protestează nimeni, atunci se adoptă. 25 Totterenhauser pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 27 pentru. Verificăm? Verificăm la 26. Vot electronic. Sluitstemming. Er 16 voor, 11 tegen. Het was aanvaard. 16 pentru, 11 împotrivă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge. 28 uh, se respinge, nu, se adoptă, se corectează domnul președinte, 29 la Sender pentru împotrivă abțineri se adoptă, 30 de Young, Sondergaard, cu un amendament oral din partea doamnei Gresle. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Ayala Sender pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Verificăm la 32 Ayala Sender. Sluitstemming. Votul s-a închis. 12 pentru, 15 împotrivă, se respinge. 33, Martin Ehrenhauser pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Andreasen pentru, abțineri, se respinge. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 al raportorului, al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 41 aia la sender pentru, împotrivă, abțineri. E strâns aici, haideți să verificăm. La 41. La Votul s-a închis. 15 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Bun. Bun, acum votăm alineatul 24, așa cum a fost el modificat. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 Cornelis de Jong pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Cu un amendament al, al doamnei Gresle pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Doamna Mathieu. Două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Sondergaard pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Dar ca să nu greșesc, verificăm la 48. Votul s-a închis. 15 la 11. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51 este acoperit de 50, dar 50 a fost respins. Ca urmare votăm 51. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se respinge. 52 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 53 pentru, împotriva abțineri se respinge, 54 pentru, împotriva abțineri se respinge, 55 Epic Cernetski Bradbon pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 55. Votul s-a închis. 15 la 10 se adoptă. 56 Ehrenhauser, două părți la cererea PPE, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se este un vot strâns, verificăm la 57. Votul s-a închis. 14 la 11. 58 este caduc, 59 Cescova pentru, împotrivă, Abțineți. se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62, 61, 63 și 64 sunt caduce și ajungem la 65. Gerbrandi de Jong pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66. Mathieu și ceilalți pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 de Young Sondergaard pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 Gresle pentru, împotrivă, abțineri, se vot strâns aici. Verificăm la 68, verificăm electronic. Votul s-a închis. 15 la 11. Se adoptă. 69 gresle pentru, împotrivă, abțineri. E imposibil să văd de aici. Verificăm probabil că vom avea aceeași majoritate. O să fie tot 15-11? Ia să vedem. Votul s-a închis? Da, 15 la 11 se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71, Epping, Cernetchi și ceilalți pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 72. Macovei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Andreasen pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74. Macovei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 Ehrenhauser pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 76 Sondergaard de Jong pentru, împotrivă, abțineri. Cred că uh, se respinge, dar prefer să verificăm. Verificăm la 76 Sondergaard de Jong. Votul s-a închis. 20 la 6 se adoptă. 80. Ivan pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77. Sondergaard. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 Davis pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 Epping și ceilalți pentru, împotrivă, Abțineri? Este imposibil să ghicesc. Stimați colegi, vă rog să ridicați mâinile mai sus, mai clar. Verificăm electronic la 83. Probabil că votul va fi clar, dar de aici, unde sunt eu, mi-era imposibil să văd. Da, 23 la 4. 84. Andreasen pentru împotrivă, abțineri se respinge. 85. Cescova pentru împotrivă, abțineri se respinge. 86. Cescova pentru împotrivă, abțineri se respinge. 89. Eping și ceilalți pentru împotrivă, abțineri se respinge. 88. Van Dalen pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 Andreasen Cu un amendament oral de la doamna Gresle, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 Fandalen pentru împotrivă, abțineri se respinge. 91 Macovei pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 92 Macovei pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 93 de Young Sondergaard pentru împotrivă, abțineri se respinge. 94 de Lange pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 95 Van Dalen pentru împotrivă, abțineri se respinge. 96 Epping pentru împotrivă, abțineri se respinge. 97 Macovei pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 99 stas pentru. Verificăm. Verificăm la 98. Votul s-a închis. 3 pentru, 23 împotrivă. nouă stați pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100. Gresle, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101. Andreasen, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102. Andreasen, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103. Cescova. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104. Stas pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105. Van Dalen pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106. Gerbrandi de Jung, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Mathieu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108, Ehrenhauser, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final, vot electronic. Votul s-a închis. 24 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportoare! Domnule Gerbrandi? Da, vă mulțumesc uh, foarte mult. În uh, plenieră, în luna aprilie, va avea loc o dezbatere cu privire la descărcare. E un lucru care l-a prevăzut de anul trecut și știu că conferința președinților a decis totuși luna trecută să nu se mai facă nicio dezbatere pentru a nu mai ajunge uh, într-o situație ciudată prin care în plenară să se să rămagem la situația în care să cerem o dezbatere care să nu aibă loc, vă propun să transmitem o scrisoare către conferința președinților pentru a încerca încă o dată să uh, punem accentul pe această problemă și să indicăm care este atmosfera din uh, cadrul uh, comisiei noastre pe acest punct. Da, o să încercăm să facem asta. Yeah. Cred că nu avem nevoie de el pentru că la, pe ordinea de zi momentan pentru plenar. Avem o dezbatere separată care este prevăzută. Eu am alte informații că se va schimba ceva de pe ordinea de zi de acum, iar raportoarea Ortiz a prevăzut uh, o dezbatere comună, dar uh, un vot separat. Acesta este ceea ce știu eu. send uh, Uber, Uber uh, you, yeah. Ei bine, secretariatul uh, îmi confirmă că, într-adevăr, așa va fi cum ați uh, spus, domnule Gaier. Domnul Gerbrandi? Da, de fapt, de fapt, asta este problema. Știm că este o dezbatere um, comună, dar la amendamentul 5 cerem o dezbatere specială cu președintele Parlamentului și cerem ca Martin Schulz să conducă acea dezbatere, pentru că noi considerăm că președintele Parlamentului, și asta este nucleul acestui amendament, deci că președintele Parlamentului trebuie să își asume responsabilitatea pentru bugetul acestei instituții și trebuie să facă asta în public de aceea vrem o dezbatere specială, nu vrem o dezbatere comună, ci o dezbatere specială separată pe acest punct. Din câte știu eu, nu a astfel de dezbatere este prevăzută pe agenda. Bun. Doamna Ayala Sender uh, dorește să intervină? Da. Da, într-adevăr. Se pare că Există o contradicție aici, sau o contrazicere, dacă vreți. Pentru comisie, domnul Barroso este responsabil și de aceea cerem același lucru și la Parlamentul European. Ar fi bine ca însuși președintele să își asume această responsabilitate, președintele Parlamentului. Bun, atunci în afară de domnul Gerbrandi, cred că... Nu, domnul Gerbrandi a dorit să ia cuvântul din nou, da? Tocmai am primit o ordine de zi modificată, din nou, care arată că, într-adevăr, va avea loc o dezbatere separată. Colegul nostru, Gaer, are dreptate, se va organiza o dezbatere separată, o dezbatere specială. Îmi cer scuze pentru neînțelegere. Domnul Odi. Da, Spre deosebire de ceea ce spunea colega noastră, eu cred că dacă președintele Parlamentului trebuie să dezbată pe acest punct, nu trebuie tot el să și prezideze ședința. Da, dar atunci uh, sunt folosiți vicepreședinții, nu? Spune domnul președinte. Domnul Gerbrandi a pus o întrebare, i s-a dat un răspuns, cred că lucrurile sunt clare acum și putem să considerăm acest punct ca fiind rezolvat și vă întreb dacă putem trece la ultimul vot de astăzi. Bun. Este vorba despre punctul 7. Raportul Calfin. Domnul Calfin dorește să ia cuvântul, nu îl văd în sală. Ah, ba da, vă rog. Vă rog. Just, uh, uh just very... Foarte pe scurt. Votăm două lucruri diferite pentru Serviciul European de Acțiune Externă ca parte din două proceduri diferite. Acesta nu este votul pe uh, descărcare, este vorba despre o evaluare realizată de Comisia AFET, competentă pe fond, și aici votăm avizul nostru. Au fost foarte multe dezbateri pe marginea documentului, pe marginea evaluării, pe marginea descărcării, pe marginea poziției comisiei noastre. Doamna Gresle a înaintat mai multe amendamente și aș dori doar să spun câteva lucruri, așa cum apar și în în lista de vot, voi sprijini 1, 3, 4 și 5, înțelegând că nu este o mare problemă să avem aceste ușoare modificări uh, pe text cu ajutorul amendamentelor orale. Bun, mulțumesc foarte mult, domnule Calfin. Aveți dreptate, nu e vorba de descărcare, ci amendamentele la raportul dumneavoastră. Altcineva are observații? Nu, atunci să votăm. Uh... Amendamentul 1, doamna Gresle, pentru. Doamna Gresla, amendamentul dumneavoastră, cred că sunteți pentru, nu-i așa? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 2, Gresla, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, însă vom verifica. Amendamentul 2, vot electronic. <clears throat> Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3, tot doamna Gresla, cine este pentru, împotrivă. Da, bineînțeles, cu amendament oral. 3 cu amendament oral, așadar cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 4. Doamna Gresla, cu amendament oral al raportorului. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 al raportului. Se adoptă. așa că am ajuns și la votul final electronic. Votul s-a închis. Se adoptă în unanimitate, domnule Calvin. Felicitări! Bun. Uh, am ajuns la capătul acestor lucrări. Aveți o oră în plus ca să beți un păhărel, dacă e cazul. Mâine dimineață la ora 9 ne regăsim aici. Bună seara tuturor!